se bucură de drepturile sale cu condiția uh, unei uh, declară, declarații anterioare că nu exercită alte funcții incompatibile cu cea de deputat în Parlamentul European. Există observații? Văd că nu. Prin urmare, nominalizarea sa este aprobată. Trecem acum la raportul doamnei.